avant de mon adresse de bienvenue înainte de a ura bun venit președintele Republicii Guinea, țin să vă informez în legătură cu ce s-a întâmplat la Liege, în Belgia. Un bărbat a ucis doi polițiști belgieni și un cetățean belgian. Acest bărbat a fost ucis uh, ulterior de poliție, deci cel care a tras. Nu știm dacă a fost vorba de un atentat terorist sau nu, însă suntem alături de regatul Belgiei, suntem alături de cetățenii belgieni, suntem alături de familiile victimelor acestor doi polițiști belgieni uciși în această dimineață la Liege. Îi mulțumesc și președintelui Republicii Guinea pentru condoleanțele pe care le-a transmis. Nu știm care a fost mobilul acestui atac, nu știm dacă a fost un atac de tip terorist sau nu, însă, din păcate, încă o dată, iată, Europa, Belgia suferă uh, pierderi de vieți omenești de pe urma unei violențe de neînțeles. Dragi colegi, am plăcerea de a ura bun venit astăzi în acest hemiciclu președintelui Guinei, domnului Alfa Conde. Domnule președinte, sunteți cel de-al treilea lider african care vine aici să ni se adreseze anul acesta. Vizita dumneavoastră se încadrează